după care vor lua cuvântul raportorii din umbră. La fel cu niște comentarii scurte. Catipi, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a discuta Uniunea Vamală, aș spune o propoziție despre acest aviz. 11 eh, disidenți sunt în închisoare în momentul de față și 12 membri ai Parlamentului turc au fost aruncați în închisoare doar ieri seara. În noiembrie, Parlamentul a decis înghețarea negocierilor cu Turcia pentru aderare, tocmai pentru că vocile opoziției sunt eh, Uh, împiedicată uh, să ia cuvântul. Situația din Turcia se agravează și în mod repetat uh, pune pe tapet aceste probleme în relația noastră cu Ankara. Comisia Europeană va cere Consiliului un mandat oficial pentru a demara, negoci, demara negocierile pentru modernizarea Uniunii Vamale, care definește practic relațiile noastre comerciale cu Turcia. Uh, Uniunea Vamală a fost benefică pentru ambele părți. Este cel de-al șaselea partener în termen de comerț pentru UE. Uniunea Vamală e depășită și acum trebuie actualizată și area sa de aplicare sfârșită. Uniunea Europeană a susținut acest principiu în ultimii doi ani. Deși avem diferende politice atunci când vine vorba de a integra sau nu Turcia în Europeană, eu cred că suntem cu toții de acord că trebuie să intervină o formă de cooperare, indiferent ce se va întâmpla în viitor. INTA dorește să influențeze mandatul, oferind informații înainte ca negocierile să fie oficial lansate. Comisia noastră, APET, are doar un aviz pe marginea raportului de inițiativă dar a arătat raportorului dacă nu ar fi înțelept că acest raport să treacă mm, cu repeziciune prin Parlament, tocmai din cauza tuturor uh, problemelor delicate de ordin politic. Uh, starea de urgență încă este în vigoare în Turcia. Uh, ce subliniez în aviz sunt trei aspecte. 1. Modernizarea Uniunii Vamale va menține Turcia ancorată de Uniunea Europeană din punct de vedere economic, ceea ce cred că suntem cu toți de acord e important și bine. Al doilea rând, provocările geopolitice cu care se confruntă populația turcă, introducerea unor reguli suplimentare în relațiile noastre comerciale ar fi importante atât pentru mediul de afaceri turc, tocmai pentru a, uh, ca acesta să devină mai stabil pentru investițiile UE. În fine, ultimul, dar cel mai important punct, recunoscând că o astfel de negociere ar putea dura mai mulți ani, ar fi important să includem, chiar dacă e vorba de relații comerciale, să includem aici niște benchmark-uri politice în ce privește drepturile fundamentale, așa cum am făcut și în trecut, în cele mai recente um, acorduri comerciale cu alte state terțe. Iată uh, tot ceea din partea mea și aștept cu interes uh, opinia raportorilor din număr. Mulțumim, piri Trec la raportorii din umbră, mai întâi Elena Zomer. Mulțumesc, domnule președinte. Așa este, modernizarea Uniunii Vamale este necesară. Știm că avem un cadru uh, juridic foarte învechit și că trebuie extins. Într-adevăr, trebuie să continuăm apropierea economică a Turciei de Uniunea Europeană și putem astfel să extindem Uniunea Vamală pe servicii, pe produsele agricole și pe um, acordarea de contracte. În acest domeniu, Catipiri a spus că avem de câștigat amândoi, însă mai există anumite puncte pe care nu trebuie să le lăsăm uh, deoparte. Vreau să vă amintesc că Comisia, în raportul anual, a constatat că anul trecut nu s-au făcut progrese în domeniul Uniunii Vamale și uh, că zona de uh, comerț liber, gestiunea, gestiunea contingentelor, nu a fost deloc conformă cu achiul comunitar și nici cu obligațiile uh, contractuale ale Turciei și că de multe ori chiar regulile sunt încălcate. Pe lângă aceasta, dreptul vamal trebuie să fie armonizat cu uh, codul vamal al UE, pentru că nu este momentan. Și întrebarea este dacă n-am putea să înaintăm anumite amendamente din comisia noastră, poate că domnul președinte trebuie să evalueze situația, să vadă dacă acestea sunt eligibile sau nu, dar știm că Turcia deja de mult uh, mai are de recuperat anumite lacune, și având în vedere că vorbim de Uniunea Vamală, acestea durează de mult timp. Eu zic că ar fi în competența comisiei noastre să vorbim despre aceste deficiențe, pentru că Uniunea Vamală nu poate exista decât dacă protocolul suplimentar este pus în aplicare complet de către Turcia. Nu poate funcționa eficient Uniunea Vamală altfel. Desigur, Catipiri a spus deja că modernizarea este o pârghie suplimentară pentru noi, pentru a lua uh, mai mult, uh, pentru a acționa și a face presiune asupra Turciei. Eu cred că, vreau să vă amintesc că în noiembrie anul trecut, prin rezoluție, noi am constatat că întreruperea lucrărilor pentru îmbunătățirea Uniunii Vamale vor avea consecințe grave economice pentru Turcia și trebuie să reamintim, poate, de acest aspect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă, și eu zic să mergem la sigur, să aveți dumneavoastră garanție că amendamentele sunt acceptate, poate să le înaintați și la INTA, pentru ca să respectăm uh, totuși și competențele. Noi uh, suntem foarte dependenți de pașnica colaborare dintre comisii. Jeffrey Van Orden are cuvântul. Uh, thank you very much, Chairman. Well... Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna am fost favorabil pentru o relație pragmatică cu Turcia și trebuie să ne întrebăm mereu în ce măsură ne dorim să încurajăm Turcia să fie mai aproape de noi sau din potrivă să o împingem mai departe de noi. Trebuie să spun că sugestiile lui Katipiri sunt în general în general foarte bune. Cred că are o abordare rezonabilă. Am uh, doar un sau două puncte. Bună oră, alineatul întâi. Deși s-ar putea să uh, fie un obiectiv acesta de a ține Turcia ancorată de un din punct de vedere economic, nu știu dacă uh, Chiar trebuie să spunem acest lucru în mod explicit. Înțeleg motivațiile, dar cred că ar trebui să fim ceva mai subtili și atunci aș scoate această propoziție din text. Și uh, la fel, ultima frază din alineatul întâi, unde vorbiți de o uh, agendă de reforme pozitive, uh, încercând să uh, atenuăm tensiunile din țară, dar e foarte dificil, știute fiind uh, problemele uh, din Turcia. Nu cred că mi-aș dori o astfel de frază în text. Apoi, la alineatul 5, nu sunt sigur că se pot trage concluziile pe care dumneavoastră le-ați tras ce privește Uniunea Vamală. S-ar putea să fie be- beneficiu atât pentru Turcia cât și pentru Uniunea Europeană să avem o astfel Vamală. Dar dacă țara e competitivă sau nu, eu cred că e o temă complet diferită, însă dumneavoastră ați adăugat acest lucru și eu pun sub semnul întrebării această formulare. Propuneți modelul UE ca un exemplu pentru Turcia, însă din punctul de vedere al creșterii economice, modelul Uniunii Europene, special al eurozonei, nu cred că e unul pe care uh, să dorim ca alții să-l copieze. Deci nu mi se pare exact ce spuneți. Iată care sunt observațiile mele. Altfel, uh, putem susține uh, textul, dar cu aceste câteva excepții pe care le-am citat. Mulțumim. Următorul raportor din umbră, domnul Hagi Gheorghiu. Well, good morning, everybody. What I see... Bună dimineața tuturor! Ce constat eu e o încercare aici de a menține Turcia pe orbita Uniunii Europene și putem uh, înțelege o astfel de poziționare. Însă, mai cred că ne ancorăm de trecut, de proceduri din trecut. Și după părerea mea, acestea nu mai funcționează astăzi și în niciun caz nu vor mai funcționa mâine. Trebuie să schimbăm radical poziția noastră față de Turcia. Și câtă vreme Turcia își ține porturile închise pentru orice uh, uh, navă venind dinspre Cipru, și nu respectă nicio prevedere a Uniunii Vamale vis-a-vis de Cipru, deci cred că noi toți trebuie să susținem că fără implementarea de plină a acestor prevederi față de toate statele membre, nu putem demara o modernizare a Uniunii Vamale existente. Nu vreau să aprofundez această problemă, dar eu cred că temele economice întotdeauna au ceva de a face cu democrația. Și nu putem uita ce se petrece în momentul de față în Turcia. Și, în niciun caz, nu trebuie să transmitem acestei țări niciun semnal pozitiv sau să facem vreun gest de bunăvoință. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu văd alți raportori din umbra în sală, deci continuăm cu alți colegi și urmează uh, vicepreședintele nostru. From, from foreign affairs point of view, I think it's very important that we see... Domnul Vistisem, din punct de vedere AFET, în acest aviz, trebuie să ținem seama că Turcia este o țară candidată, are o relație specială cu Europa, cu NATO, dar mai cred că este foarte important să subliniem că recomandările, mai ales de la punctul 6, trebuie să fie mai concrete, acolo unde vorbiți de benchmark-uri pentru drepturile omului. Extindem relația cu Turcia tocmai într-un moment în care uh, în mod manifest, Turcia se îndreaptă în direcția greșită în ce privește buna guvernanță, drepturile omului, uh, o magistratură independentă și așa mai departe. Iată de ce cred că e important să nu transmitem Turciei uh, semnal uh, pozitiv, semnalul că nu ținem seama de starea de fapt a momentului din această țară. Iată care ar trebui să fie perspectiva uh, comisiei noastre, iar comisia INTA poate să uh, sublinieze aspectele pozitive ce țin de uh, relațiile comerciale. Mulțumesc. Urmează din partea uh, grupului ALDE, domnul Ali. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Întâi aș vrea să-i mulțumesc doamnei Piri pentru avizul ce subliniază importanța unei modernizări a Uniunii Romane în puncte de interes comun pentru UE și Turcia. Așa cum uh, s-a spus, ca parteneri europene ai Turciei, susținem orice dezvoltare uh, în vederea unor beneficii reciproce. Sigur că ambele părți acum se confruntă cu probleme serioase în ce privește consecințele crizei să trebuie să avem un, o relație partenerială bine fundamentată. Turcia e un partener al Uniunii Europene și uh, Uniunea Europeană pentru Turcia este cel mai important partener comercial. Uniunea Vamană intervine aici și noi trebuie să-i ameliorăm funcționarea. Fără îndoială, e un moment oportun pentru a trece la modernizarea Uniunii Vamale pentru a ameliora relațiile bilaterale. Turcia trebuie inclusă în toate aranjamentele ce țin de acordurile comerciale în care Uniunea Europeană e parte. Începește serviciile publice, agricultura, achizițiile publice, sunt puncte discutate și trebuie văzut uh, care va fi impactul modernizării Uniunii Vamale asupra acestor domenii. În plus, fenomenul ar putea fi un pas făcut împreună pentru a apropia UE și Turcia, pentru că dialogul la nivel înalt între cele două părți trebuie să continue în ciuda situației tensionate în această țară. Mulțumesc. Urmează acum domnul Zoli. Thank you on behalf of the Greens. Mulțumesc numele verzilor. Recunoșteam că Turcia este un partener strategic din mai multe motive și ca atare buna cooperare economică cu Turcia de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Însă, densitatea, complexitatea relațiilor comerciale, care a sporit în anii din urmă, determină o Uniune Vamală uh, care nu mai răspunde așteptărilor de azi, de unde nevoia de modernizare în ciuda înghețării negocierilor de aderare între UE și Turcia. Deteriorarea statului de drept și a drepturilor fundamentale în Turcia, precum și zona preocupantă în Kurdistanul turc, Uh, sau impactul refugiaților, toate aceste aspecte sunt importante pentru noi în egală măsură. Iată de ce considerăm că nu e momentul potrivit pentru a demara negocierea modernizării Uniunii Vamale, într-un moment în care Turcia pare să se îndepărteze tot mai mult de noțiunile de libertate sau stat de drept nu credem că acum e momentul pentru a moderniza Uniunea Vamală. Mulțumesc! Mulțumesc! Următor vorbitor, domnul Sacorafa. Doamna Sacorafa. Piri, prepi... Mulțumesc, doamna Piri. Trebuie să vă spun atât de toate că o uh, modernizarea Uniunii Vamale, Uniunea vamale ce datează de mai mult de 20 de ani, deci modernizarea trebuie să respecte particularitățile, sensibilitățile regiunii. O spun pentru că uh, încercăm să luăm poziție uh, într-un moment în care domnul Erdogan uh, devine atotputernic, pe ruinele democrației, uh, în spinarea nefericirii refugiaților. Știm uh, arestări masive din opoziția politică, dar și din rândul curzilor. Nu se mai opresc. Uh, status quo-ul e pus sub semnul întrebării și frontierele nu sunt respectate. Sigur că suntem pentru o mai bună Uniune Vamală, dar clauza vizând drepturile omului nu trebuie să fie un simplu element decorativ într-un astfel de acord. E nevoie de un mecanism automat de rezolvare a conflictelor, așa încât încălcările prevederilor Uniunii Vamale să înceteze din partea turcă și, sigur, nicio modernizare nu va avea loc dacă Turcia nu respectă protocolul și obligațiile sale vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană în ce privește democrația Ciprului. Thank you very much, um, Chair. Mulțumesc, domnule președintele. Domnul Lamzor, te scuză și numele lui aș dori să-i mulțumesc Licati pentru proiectul de text. E important să subliniem că există o abordare pe două căi. Parlamentul nostru a fost explicit întotdeauna în ceea ce privește importanța respectării statului de drept și a libertăților fundamentale, care uh, determină uh, negocierea de aderare. Acum, pe cea de-a doua pistă, vorbim de o Uniune Vamală învechită care trebuie modernizată. Sigur, aceasta ar fi fost un pas suplimentar către aderarea Turciei, eh, dar înțelegem acum că, indiferent de acest proces de aderare, eh, Uniunea Vamală trebuie modernizată. Totuși, valorile trebuie să facă parte integrantă din politica noastră comercială. UE a fost foarte eficace în a utiliza uh, pârghii în relațiile sale comerciale, um, incluzând valorile fundamentale. Trebuie să vedem ce benchmark-uri urmărim în modernizarea Uniunii Vamale, subliniind că libertățile fundamentale drepturile omului sunt parte integrantă a tot ce facem. Și acest lucru trebuie să fie explicit de la uh, bun început, de la începutul negocierilor pentru modernizarea Uniunii Vamale. Asta nu înseamnă că întrevedem deja și încheierea acestor negocieri. Trebuie ca relațiile noastre să fie menținute. Acum, uh, cuvântul domnul Lopez, Belder și Epitideos în această ordine. Domnule Lopez. Uh, Rapido. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu doresc să susțin acest uh, proiect de raport al doamnei Catipiri, pentru că uh, cred că este atitudinea bună pe care trebuie să o avem față de Turcia. Mai ales dacă ținem cont și de semnalele pe care le-am primit în ultimele luni. Pe de o parte, uh, trebuie să ținem legată Turcia de noi și să oferim această perspectivă economică, pentru că în domeniul economiei putem face pași înainte, iar în domeniul politic trebuie să transmitem niște mesaje foarte dure care au de-a face cu încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în Turcia. Și aici, încă o dată, e nevoie de reînnoirea acordului Vamal, uh, care nu s-a făcut din 2010 până acum, deci a sosit momentul, și să includem și o clauză pe tema drepturilor omului, așa cum arată doamna raportor. Mulțumesc. Thank you. Bas Belder. Mulțumesc. Acum Bas Belder. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că e foarte bine să încercăm să rămânem cât se poate de constanți. Știu că e o problemă cu aderarea la Uniunea Europeană și trebuie să fim consecvenți și aici, dar un, alta este Uniunea Vamală. Până la urmă, însă, evoluțiile politice din Turcia ne dau de gândit. Sunt atât de negative. Am discutat chiar de curând cu jurnaliști și am aflat uh, că sunt uh, chiar amenințate forurile independente de jurnaliști. E foarte problematic să mai votăm pentru acest raport. Știu despre ce era vorba inițial, dar dacă mă uit, de exemplu, la ultimul aliniat și văd uh, ce se întâmplă la drepturile omului, văd însă ce se cere, ce trebuie să se întâmple pentru Uniunea Vamală. E absolut uh, absurd. Parlamentul nu mai are nicio putere în Turcia și realitatea e extrem de depărtată de ceea ce se descrie aici, deci eu văd o mare problemă cu ratificarea și a votarea pentru. Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnule Pitideos, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Punctul de vedere și modernizarea uh, Uniunii Vamale cu Turcia, care ar putea să aducă Turcia mai aproape de Europa, arată că, de fapt, suntem aici într-un registru de dorințe mai degrabă de, decât de realitate. Toată lumea știe că Turcia nu respectă acordurile pe care le încheie, acționează numai în interes propriu și chiar face șantaj cu Uniunea Europeană. Nu putem să acceptăm ca Turcia să nu recunoască Ciprul. Nu se poate să nu permită ca navele Ciprului să aibă acces în porturile turce. Mi se pare că să vorbim despre modernizarea relațiilor cu Turcia e de-a dreptul uh, pe lângă. E un subiect pe care n-ar trebui să-l discutăm aici, având în vedere situația în care ne aflăm dacă vrem să cedăm în fața Turciei, să nu credeți că Turcia va deveni mai flexibilă. Din contră, nu va fi decât mai provocatoare. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult și pentru comentariile finale. Aș vrea să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Cati Piri, vă rog. Da, în primul rând, mulțumesc foarte mult colegilor pentru contribuțiile lor. Aș vrea să încep prin ultimele cuvinte ale lui Mariție Șacă, care a spus că e un raport de inițiativă din partea Parlamentului pe care comisia noastră își dă un aviz. Fie că ne dăm noi avizul ca Parlament, Consiliul va începe cu siguranță și va da mandatul comisiei să înceapă negocierile. Deci, indiferent ce facem noi, este egal. Deci, de aceea cred că e important să dăm un input, pentru că uh, după ce se încheie negocierile care s-ar putea să dureze 2-3 ani, acordul încheiat atunci va reveni pentru aviz în Parlamentul European și acolo va veni momentul în care chiar ar trebui să ne gândim în funcție de circumstanțele politice dacă vrem să acceptăm sau nu. Dar eu cred că ar fi o pierdere de oportunitate, de exemplu, să nu dăm uh, avizul Parlamentului acum când e vorba de deschiderea negocierilor. În ceea ce privește problema Ciprului, atât Uniunea Europeană, mai precis Comisia, cât și raportorul de la INTA, ne, ne-au spus foarte clar și vă încurajez să citiți raportul de la INTA și au spus amândoi că în momentul în care acordul este încheiat, toate statele membre trebuie să îl respecte, inclusiv Cipru, deci 28 de state membre. Și o ultimă remarcă din partea mea către vicepreședintele Comisiei și alți colegi care au atras atenția asupra drepturilor fundamentale și drepturilor omului. Eu cred că acest Parlament a fost singura instituție în care drepturile fundamentale și drepturile omului au fost prioritare pe agenda noastră cu țările candidate și așa a fost și cu Turcia nu se va schimba și vom continua cu această abordare. Dar trebuie să ne asigurăm că și dacă în momentul de față nu vorbim despre integrarea Turciei, trebuie să fim realiști, pentru că este o țară importantă pentru noi, este un partener strategic, deci trebuie să găsim o formă de cooperare. Suntem uh, totuși interlegați Trebuie să folosim această oportunitate pentru a crea mai mult spațiu. De fapt, și uh, multe întreprinderi turce sunt critice față de ceea ce se întâmplă. Eu zic că ar trebui să nu ne reducem pârghile pe care le avem, iar în ceea ce privește procesul de aderare, Parlamentul este în continuare foarte critic, deci nu avem niciun dubiu pe aceasta. Și iată de ce am început raportul uh, și discuția mea uh, cu cei 12 colegi care sunt în închisoare în Turcia. Mă bucur de negocierile cu ceilalți raportori și aștept să avansăm pe acest dosar. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Catipiri, raportoare, iar acum putem încheia această dezbatere și vă rog să nu uitați că termenul de depunere a amendamentelor este 1 februarie, deci miercuri, la ora 18 și votul la AFET va avea loc pe 28 februarie dimineața. Vă mulțumesc și trecem acum la următorul punct de pe agenda. Avem o audiere publică acum pe agenda despre Nord Stream 2 și implicațiile geopolitice ale acestui proiect. Ați primit un program separat pentru acesta. Aș vrea să salut uh, participanții la această importantă audiere. Știu că crearea acestui proiect este de mare interes pentru foarte mulți, nu numai în Parlamentul acesta, ci și pentru statele membre. Există însă și anumite îngrijorări geopolitice, de mediu, economice și foarte mulți dintre dumneavoastră ați exprimat uh, aceste rezerve la plenara trecută atunci când am votat și despre securitatea energetică a Uniunii. Trebuie să aliniem uh, acest proiect uh, și trebuie ca el să fie aliniat la toate mm, proiectele energetice ale Uniunii care au o componentă de securitate. Mă bucur foarte mult că discutăm despre aceasta pentru că securitatea energetică este foarte importantă. De multe ori însă există motivații geopolitice, chiar dacă e vorba de, doar de un proiect uh, economic uh, în largul mării. Încă de la începutul proiectului, domnul Sefcovici, domnul Caniete și domnul Juncker, comisar și președinți, au explicat despre uh, pericolele acestui proiect în ceea ce privește capacitatea și puterea excesivă a Rusiei. Nord Stream 2 ar contribui clar la piața gazului european, prin um, decizia cu privire la um, țările care vor fi alimentate. De asemenea, um, autoritatea de concurență poloneză și-a exprimat uh, rezervele, dar și uh, din cauza implicării Gazprom s-au ridicat și foarte multe întrebări cu privire la securitatea partenerilor uh, din Est din vecinătatea estică. Am invitat mai mulți experți ca să ne vorbească pe această temă. Domnul Andreas Goltau, profesor de relații internaționale la Universitatea Royal Holloway din London, care este și profesor asociat la de Geopolitics Energy Project la Universitatea Harvard Belfer și la centrul uh, și la, la un institut de afaceri internaționale pentru știință. Apoi domnul Cybrin de Jong, analist strategic uh, pentru studii uh, strategice la Haga, la Centrul pentru Studii Strategice și are și doctorat, de asemenea la Leuven și are și un, o diplomă de geografie economică iar apoi doamna Loscot Strahota, care este cercetător senior um, la fellow, la în centrul din, um, de studii pentru vecinătatea estică din Varșovia, mai ales specializată pe um, domeniul energetic și implicațiile acestuia. Vreau să-i salut pe cei trei experți și să le dau cuvântul și Suntem bucuroși acum să ascultăm uh, prezentările dumneavoastră până la 11.30, iar de la 11.30 la 12.15 vom uh, începe o discuție și vom încheia cel târziu la 12.30 audierea noastră. Avem deci 50 de minute pentru trei prezentări. Puteți vorbi cam 15 minute fiecare și vreau să vă întreb cine dorește să înceapă. Deci, domnul Goldhau, cred că dorește să înceapă. Vă rog, puteți să începeți și vă mulțumim că ați venit la Comisia pentru Afaceri Externe. Mulțumesc foarte mult! putem să rugăm experții să vină sus. Da, se pare că un deputat dorește ca de, um, invitații să vină aici sus. Veniți aici pentru că se vede totul foarte frumos. Nimeni nu se uită în iPad, toată lumea se uită la dumneavoastră. Vă rog, puteți să stați aici pentru ca să vedeți mai bine. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. O mare onoare pentru mine, pentru că nu numai eu am fost invitat aici la această comisie, dar uh, mă bucur foarte mult că pot sta și aici, pentru că de obicei uh, văd la televizor aceste scaune. Vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați acordat-o așadar de a vă vorbi. Aș vrea să vă întreb, dintre cei care sunt aici în sală, consideră că Nord Stream 2 este un lucru rău. Puteți să ridicați mâna? Nord Stream 2 este o afacere proastă pentru Europa. Cine crede acest lucru? Cine consideră că este din motive economice? Poate să ridice mâna? Și cine consideră că este din cauza unor motive politice să ridice mâna? Bun, e clar. E evident see that works. have to do it from there. Sper că funcționează. Se pare că, deci, în această sală, în această comisie, se vede ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și în dezbaterile publice.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 Um, there is, um, as uh, Mr. Chairman has, has pointed out... După cum a zis domnul președinte, la Comisia Europeană, la nivel înalt, s-a discutat despre creșterea securității interioare cu Nord Stream 2. S-au exprimat diferite păreri despre consecințele geopolitice și s-a discutat foarte mult despre proiectul Nord Stream 2 și din aspectele juridice care îl compun. Uh, și în ce măsură legislația energetică europeană s-ar putea aplica la Nord Stream 2 și în ce măsură Nord Stream 2 este cu adevărat, uh, de fapt, supus legislației europene. Am fost rugat să vorbesc mai mult despre partea economică a proiectului și o să vorbesc foarte puțin și despre aspectele temeiului juridic și voi lăsa geopolitica pentru colegii mei aici la panel. Însă, iată, să clarificăm un pic despre ce e vorba în acest proiect. Știu că știți ce este Nord Stream 2. În general, știu că e vorba de, o, de două conducte de gaze care vor, fi completa, care vor veni să completeze un proiect deja existent și dacă Gazpromul reușește, va putea să aducă uh, foarte multe uh, miliarde de metri cubi de gaz pe an în Europa. Piața este, uh, germană este cea mai mare de pe continent și este cea care va beneficia de cea mai mare parte. Germania, Polonia și Balticele vor putea să primească așadar gaz din această conducte. A fost construit de Gazprom și până în decembrie 2016, când cinci companii uh, a, europene făceau parte din uh, consorțiu. Aceasta s-a schimbat însă pentru că autoritatea de uh, mergers a, veto, a dat veto pe uh, această joint venture cu mai multe companii și Gazpromul acum continuă, indiferent de sentința aceasta, spunând că vrea să construiască proiectul. Proiectul este în calendar, uh, conductele de gaze au fost deja plasate și dacă ne uităm la declarațiile de la Moscova, vedem cam că aceasta este situația acum. Acum, ce Um, va face Nord Stream 2 um, piețelor economice și a piețelor de gaz. Trebuie, ca să înțelegem acest lucru, să ne uităm la ce a făcut Nord Stream 1, care a fost și este operațional de șase ani, dar care a schimbat felul în care funcționează piețele de gaze în Europa. Ceea ce v-am arătat aici sunt fluxurile de gaze în Europa. Ceea ce vedeți aici sunt deci fluxuri de gaze din vest către est, care coboară. Așadar, Vedem aici Ucraina, de exemplu, sus, în uh, vârful graficului, care merge oarecum la sud uh, și în același timp uh, linia maro, care merge în sus, este Nord Stream-ul. Iată, deci, ce s-a întâmplat cu Nord Stream-ul. A redus fluxurile de gaze prin Ucraina, ceea ce dorea și Gazprom să facă, de fapt, și ceea ce trebuie să facă acum și Nord Stream 2, chiar mai mult ca primul. Ideea este, deci, să se lucreze fără Ucraina ca țară de tranzit până în 2019, care este data în care expiră contractul Nord Stream cu Europa. Ceea ce este foarte interesant este că, de exemplu, în momentul în care Nord Stream 2 uh, a început să fie discutat în uh, Europa, dar chiar și când a apărut Nord Stream 1, a început să facă concurență cu uh, gazul natural chefiat, dar și cu gazele din Norvegia și ceea ce s-a întâmplat este că s-a creat o piață mai competitivă care era practic împinsă de mai multe acte legislative europene, inclusiv pachetul energetic din 2009 al Europei. Însă ceea ce se întâmplă acum este că gazul din Gazprom a început să facă concurență altor surse de gaz și deci a început să uh, bată, practic, uh, gazul care venea din est, din, uh, din Ucraina. Și ceea ce s-a putut constata, se poate vedea și pe acest grafic, este că în Republica Cehă, Slovacia, dar și Ucraina, au primit mai degrabă gaz din vest decât din est. De ce? Pentru că gazul acela era mai ieftin, era gaz care era trecut prin haburi. Și deci uh, molecule de gaz din Rusia au început să facă concurență cu moleculele de gaz din est. Și uh, bineînțeles că au câștigat cele care erau mai ieftine, pentru că consumatorii și uh, toți toate toți cei care reprezentau desfacerea erau interesați de gazul mai uh, ieftin. Ceea ce se întâmplă acum este că s-au încercat o interconectare a pieselor de gaz, însă o mare parte din capacitatea de interconectare a conectat practic piețele din est cu cele din vest. În contextul actual, toate piețele așadar de est, uh, de gaz, vor fi integrate în huburi uh, europene de vest. Și deci gazul din Europa Centrală și din Est vor fi gestionate la Baumgarten în Austria, în hubul uh, de gazeifer de la Baumgarten. Iată deci uh, ce a numit un coleg consecințele neașteptate. Deci Gazpromul, prin deservirea piețelor din Europa Centrală, a început să-și facă singur concurență și să distrugă felul în care se făcea o afacere în Europa, să schimbe felul în care se făcea. Mai există un alt element legat de aspectul acesta și anume că nu e vorba numai de concurența dintre gaze și alte gaze, concurența internă, ci este vorba și de opțiunile care sunt la dispoziție de a obține gaz mai ieftin din cauza prețurilor pe gaze. Deci ceea ce vedem aici sunt uh, prețurile de import pentru gazul care intră în uh, Europa de Est și comparând aceasta cu um, prețul de import german cu roșu, care este prețul practic de import pentru Germania pe, din Rusia. Așadar, prețurile au început să intre în interacțiune și au început să coboare. În Europa Centrală și de Est, uh, negociatorii sau comercianții au început să folosească posibilitatea de a folosi gaz mai ieftin din vest pentru a uh, face, pentru a negocia mai dur cu, cu Rusia. Deci uh, a existat un beneficiu clar pentru consumator. Dar acum, dacă ne uităm la aspectele juridice, avem o, o carte foarte groasă pe care o cunoaștem și anume legislația energetică europeană care s-a discutat foarte mult despre Nord Stream 1, Nord Stream 2, gazul din Rusia și în general despre piața energetică și mai ales de gaz în Europa. Întrebarea este însă în ce măsură Nord Stream 2 este supusă acestei legislații și a tuturor uh, aranjamentelor care au fost uh, făcute sau uh, hotărârilor care au fost luate în pachetul energetic. Dacă ne uităm atent, trebuie să înțelegem că Gazpromul sau alți actori trebuie să respecte pe piața gazului întotdeauna legislația europeană, ceea ce se aplice că și Nord Stream 2. De ce nu se aplică însă Nord Stream 2 și s-a aplicat Nord Stream 1? Pentru că nu e chiar atât de simplu. Nord Stream 2 este un, uh, un gazoduct offshore, deci care nu este supus regimului energetic european. Este, de fapt, supus Convenției un clos al legislației maritime ONU și avem mai multe acorduri uh, internaționale în domeniul marin și maritim în care sunt conținute aspecte de securitate, de întreținere, forță majoră, aspecte de mediu și iată de ce niciuna din uh, conductele mediterane uh, gazul din Libia, din Algeria, nu este supus deci regimului energetic european. Gazoductele din Norvegia sunt supuse, dar pentru că Norvegia este parte din spațiul economic european. Deci eu aș spune că e o chestiune foarte dificilă din punct de vedere legislativ. Uh, iar Nord Stream 2 e destul de dificil să se supună legislației europene și sigur că puteți încerca să faceți acest lucru, dar totuși, în continuare, mai sunt întrebări pertinente, gen ce fel de gazoduc vorbim? Vorbim despre interconectori, uh, care sunt de fapt acord, conformitate cu articolul 34 din pachetul energetic din 2009, este un gazoduct care conectează de fapt o altă rețea la gazoductele europene, dar Rusia nu e parte din UE. Sau vorbim despre conductele Nord Stream 1, care sunt uh, conductele de gaze care gaze pe piață. Dacă atunci aceasta este definiția, avem o problemă, pentru că de multe ori gazoductele uh, off offshore sunt, extre, sunt exceptate de la pachetul energetic și trebuie să fie certificate de către țara în care ajunge destinația finală a conductelor de gaze, deci Germania. E foarte dificil deci să supunem Nord Stream 2 regimului energetic european. Dacă vrem însă să facem acest lucru, avem în continuare o problemă pentru Nord Stream 2 uh, pentru că este totuși un interconector și nu o conductă principală. Foarte multă lume spune că Nord Stream 2 traversează Danemarca, Suedia și alte zone economice, Germania și Finlanda. Însă, pentru mine, aceasta în continuare nu este deloc uh, convingător, în sensul că nu uh, e un argument suficient. Dacă vorbim de uh, extensiile onshore, nu are rost, de exemplu, să avem uh, um, o nouă extensie dacă se poate aduce gazul printr-o interconectare de la Nord Stream 1. Nu e nevoie de o altă conductă. De exemplu, Nord Stream 1 ajunge la Kreiswald în Germania și um, poate că ați urmărit discuția despre acest hub. Există dezvoltări foarte importante legale. Așa cum sunt lucrurile mm, în momentul de față, se folosește la 50% pentru că există anumite cerințe ale terților și am avut anumite acorduri în 2016, în decembrie, între Comisie și Gazprom. Și în acest sens, Gazpromul putea folosi 80% din ceea ce era disponibil certificând operatorul de, de gazoduct. Dar nu vreau să vă dau prea multe detalii, pentru că, de exemplu, Polonia și, uh, a, și autoritatea de reglementare energetică s-au opus deja și v-am spus că au depus o plângere în acest sens. Opalul însă nu este folosit momentan și Nord Stream 1 nu este folosit la maxim nici el, din acest motiv. Întrebarea este acum, dacă Gazprom, după 8 ani de discuții cu Opal și de sus și jos, uh, au învățat că, de exemplu, aducerea Nord Stream-ului 2 în Europa nu va fi Opal sau Opal 2, va fi un gazoduc complet diferit care va fi supus unui regim uh, juridic diferit. Deci avem aici un conductă de gaze care va fi gestionată de un operator independent certificat, va opera așadar cu o, o producție offshore și deci e foarte dificil de încadrat. Dacă citim al treilea pachet energetic, vedem că se spune că șansele uh, sunt foarte mari ca acest gazoduct să fie în conformitate cu legislația europeană. Putem să analizăm mai bine lucrurile, să vedem uh, legislația mai de aproape, care însă nu e foarte coerentă și are foarte multe pârghi de interpretare posibile. Însă, un lucru care este periculos este să încercăm să intrăm prea mult în interpretarea legislației, mai ales dacă începem să aplicăm legislația selectiv, pentru că ar însemna că politizăm uh, relațiile. De fapt, ele, aceste piețe sunt pentru presa energetică, sunt pentru crearea unor uh, nive- unui nivel de plecare egal și deci dacă începem să separăm uh, moleculele bune de moleculele proaste de gaz, putem face acest lucru, dar cu siguranță începem în teri- să intrăm în teritoriu dificil începem să spunem vrem acelea, nu vrem alelalte și intrăm într-o sferă foarte problematică care politizează în orice caz autoritatea de reglementare, adică comisia și deci politizează și regulamentul. Mai am un minut, deci vreau să închei spunându-vă că uh, câte ceva despre Ucraina. Ucraina e un subiect foarte important în dezbaterea noastră. S-a vorbit foarte mult despre 2 miliardele de venit pe care le-ar pierde Ucraina cu intrarea în vigoare a Nord Stream 2. Aceasta este adevărat. Însă ceea ce am făcut la un moment dat este am pus cifrele pe hârtie ale reducerilor pe care le-a primit Ucraina din cauza prețurilor mai scăzute din 2014, uh, 15 și 16, asta e 2015. Dacă ne uităm la cifre, vedem că reducerea este foarte mare, pentru că trebuie uh, multiplicată cu metri cubi de gaz uh, pe care i-a primit Ucraina din Rusia veți avea cam un miliard de dolari, ceea ce nu va uh, compensa 2 miliardele de venituri, însă arată că, de fapt, uh, beneficiul a trecut de la stat la Uh, beneficiarii la consumatori, pentru că, de fapt, uh, nu se aplică taxele aici, nu mai este statul care beneficiază de veniturile respective, ci sunt consumatorii. Aceasta pentru o țară care totuși merge rău economic și care nu s-a pus încă pe picioare, nu e un lucru foarte bun. Deci, în toate acestea, trebuie să tragem o concluzie. Vreau să vă spun pe scurt patru puncte importante. În primul rând, cred că Nord Stream 2 ar putea, din punct de vedere economic, din punct de vedere legislativ, să nu fie din punct de vedere economic, măcar să nu fie atât de problematic. Aceasta nu înseamnă însă că problema politică se rezolvă, însă există și un beneficiu al consumatorului. Aș spune însă că precondiția este să nu se intre în competiție de tipuri de molecule de gaz, pentru că nu e bine. Comisia trebuie să rămână cu rolul ei. Avem nevoie de interconectare în Europa și nu trebuie să se folosească selectiv regulamentele existente pentru că o folosire selectivă sau strategică a unui regulament este un lucru prost. Nu ar trebui să facem acest lucru. Iar dacă gazul rusesc, rus este prea contestat din motive de securitate, ceea ce este într-adevăr pertinent, uh, pe care nu trebuie să-l dăm la o parte din discuție, dar dacă nu se poate accepta gazul rusesc din motive de securitate, atunci nu trebuie să rezolvăm aceasta prin regulamente sau prin folosire strategică a regulamentului, ci la nivel politic și în niciun caz prin politizarea instituțiilor de supraveghere, care sunt Comisia și alte autorități care trebuie să fie neutre. Mulțumesc pentru atenție! Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult pentru această primă prezentare și acum uh, următorul vorbitor care va avea cuvântul este invitatul nostru uh, din Olanda, domnul Sipren de Jong. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această invitație de a veni în fața comisiei dumneavoastră. Aș vrea să subliniez aici uh, trei elemente. În primul rând, măsura în care acest uh, proiect poate fi considerat ca unul de natură comercială, ținând cont de toate considerațiunile uh, geopolitice și aș vrea să mă extind aici pentru a vorbi despre dimensiunea geostrategică și de alte gazoducte, cum ar fi cel turc. Acum, legat de decizia luată de Autoritatea pentru Concurență din Polonia, la care s-a referit și colegul meu, din punctul de vedere al afacerilor, este oarecum remarcabil faptul că se suprainvestește în combustibili fosili și infrastructură pentru acestea, într-un context al unei cereri în scădere a gazelor naturale și o creștere a cererii pentru gaze lichefiate. De asemenea, există o investiție mai mare uh, pentru energii regenerabile și pentru capacitatea de infrastructură. Decizia autorității poloneze a mers în paralel cu decizia Gazprom de a construi acest gazoduct și toate aceste companii sunt uh, implicate și în producția de gaze naturale. Uh, Gazprom uh, să se pare că va dezvolta acest proiect uh, pe cont propriu, însă directiva asupra gazelor arată că toată infrastructura poate fi certificată doar dacă există o adevărată procedură de unbundling. Gazprom se află în uh, situația în care nu respectă practic această condiție. Pentru că proiectul trebuia să fie realizat de Gazprom singur. Limbajul utilizat de uh, guvernul german s-a schimbat oarecum și argumentează acum că ar fi un proiect privat. Nu înțelegem prea bine ce înseamnă aceasta, pentru că ar fi vorba aici de o companie privată, de o firmă privată, fără niciun fel de intervenție guvernamentală, ceea ce este de dreptul confuz. Politicienii uh, germani uh, fac lobby pentru Nord Stream 2, unii dintre ei, e adevărat, o precizare foarte bună, și la conferința de securitate de la Riga în 2016, ministrul pentru agricultură, domnul Schmidt, a arătat că este vorba de un proiect privat în nordul Europei. Oricum, în această dezbatere trebuie să subliniem faptul că dezbaterea legată de rolul forțelor armate ruse în Ucraina pare a fi uh, complet decuplată de acest proiect Nord Stream 2 este oarecum remarcabil dacă ținem cont uh, de rolul pe care îl joacă aceste companii de stat uh, rusești. Unii reprezentanți din Germania au arătat că după 2019 rolul Ucrainei ca țară de tranzit va fi garantat, uh, însă acest lucru nu decurge de la sine. Dacă trecem acum la aspecte de natură uh, geopolitică și de securitate, aș vrea să mă centrez în special pe rolul pe care îl joacă un stat membru, și anume Suedia. Suedia uh, nu este afectată direct uh, de Nord Stream 2 în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie sau cu gaze, ci e vorba de nivelul de securitate în general. Suedia se află într-un teritoriu uh, care uh, nu este afectat practic tangibil de uh, construcția acestui proiect. Guvernul suedez consideră că Rusia este o țară care poate amenința zona Mării Baltice și alte țări și ca membru al NATO are toate motivele să se îngrijoreze de acest lucru. Aici Aș putea da și un exemplu. Teritoriul suedez este uh, extrem de important din punct de vedere strategic și acest lucru este demonstrat și de uh, numeroasele rapoarte care arată că um, există din ce în ce mai multe activități de spionaj uh, rusesc pe teritoriul suedez și activitățile realizate pe insula Gotland de către trupele suedeze. Au existat din ce în ce mai multe rapoarte care arată că uh, agenți ruși au ajuns până pe Gotland și au pus tot felul de întrebări personalului militar și voluntarilor din așa numita forță Home Guard, întrebându-i care este rolul lor, cu ce se ocupă și așa mai departe. Activități care sunt în creștere și au crescut uh, în special după ce s-a luat decizia la nivelul Comandamentului Suprem de a avea o prezență armată permanentă pe insula Gotland cu jumătate de an mai devreme decât fusese prevăzut inițial. Anul trecut, uh, Gotland a negat accesul pentru Nord Stream 2 pe insulă și, în același timp, uh, un oraș uh, din sud-estul Suediei, Skautskan, a spus că ar avea aceleași uh, intenții în ceea ce privește utilizarea unui port din zona de către Nord Stream 2. Uh, se pare că ieri a avut loc o întâlnire la Stockholm tocmai pentru a discuta această chestiune și, din câte am înțeles, guvernul suedez, deși își uh, menține îngrijorările pe tema securității, a ajuns la decizia de a lăsa autoritățile locale să hotărască și acestea probabil că vor uh, oferi accesul la acest port pentru uh, Nord Stream 2. O creștere a activităților de spionaj uh, în această parte a Suediei este de așteptat și aceasta uh, ne arată că guvernul suedez este de fapt conștient de uh, creșterea activităților de securitate în regiune. Probabil că se așteaptă la așa ceva. La momentul uh, construirii acestei infrastructuri, uh, conectările de electricitate pe centura nordică de electricitate în zona Baltică și Suedia, s-a confruntat cu o, o serie de obstacole, obstacole impuse de Rusia, interferențe pe această linie electrică. Aceasta a dovedit nu doar lipsa de respect față de integritatea și autoritatea asupra teritoriului pentru Lituania, ci are de-a face și cu zona economică de exclusivitate a Lituaniei în această regiune. Și față de acel aspect comercial al acestui proiect. Dacă ținem cont de ruta integrală a gazoductului este surprinzător faptul că Kaliningradul nu are un rol important aici. Zona portoară, de exemplu, nu este utilizată. Și aici trebuie să revenim la chestiunea afacerilor. Dacă ne gândim la costurile care sunt mult mai reduse la Kaliningrad, de ce să fie aleasă Suedia? De asemenea, aceasta s-ar potrivi cu un plan mai extins al guvernului rus de a promova producția uh, locală și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al accesului pe piață, ar fi logic să se facă așa, dacă s-ar ține cont doar de obiectivele comerciale. Trecem acum la rolul Germaniei. Germania consideră acest proiect ca o soluție a problemelor de aprovizionare cu energie cu care se confruntă o bună parte a Germaniei, bineînțeles. După ce s-a luat decizia de a elimina pe deplin energia nucleară. Pentru unii factori de decizie din Germania, pare de neconceput ca Rusia să utilizeze acest sistem de aprovizionare cu gaze ca un instrument uh, uh, strategic și uh, faptul că nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă totuși că nu se poate produce pe viitor. Pentru că Berlinul a devenit un adevărat lider la nivel european în ceea ce privește politicele față de Rusia. E greu de crezut că aceasta va intra în calculele făcute la Kremlin și că viitorul guvern uh, german Uh, probabil că se va ocupa și de ridicarea sancțiunilor față de Rusia și de alte decizii strategice. Și pentru că Germania va fi uh, o prezență prietenoasă și față de Lituania, probabil că obiectivele ruse în zona Mării Baltice se vor realiza, se vor atinge până la urmă. În încheiere aș vrea să prezint uh, aspectele mai generale geostrategice care sunt în joc. Dacă vedem care este poziția Europei centrale și de est, și aici uh, nu sunt de acord cu comentariile pe care le-a făcut colegul meu, dacă vedem care este poziția de negociere sau uh, puterea pe care o au aceste țări de tranzit, implementarea acestui proiect va avea un impact uh, foarte puternic în țări precum uh, Ucraina, Polonia sau Slovacia și puterea de negociere față de Rusia va crește, nu va scădea pentru acestea. Dacă extindem un pic uh, lupa cu care ne uităm și dacă ținem cont nu doar de Nord Stream 2, ci și alte gazoducte, cum ar fi cea făcută de Turcia, este foarte interesant ce se întâmplă. Planurile actuale ale uh, gazoductului turc, uh, care are două uh, fațete, o primă rută care va înlocui ruta transbalcanică, care trece prin România și așa mai departe. Nu este vorba deci de o capacitate nouă, ci de una care o înlocuiește pe cea veche. Turcia este o piață în creștere și din punct de vedere comercial este logic să se construiască o astfel, un astfel de gazoduct către Turcia. Uh, de altfel, există și South Stream-ul uh, cu 63 de miliarde de metri cub capacitate, care merge spre sud. Ajungem la a doua rută a gazoductului, dar Turcia nu are nevoie de atât de multă capacitate. Deci, aici avem un surplus și ne putem imagina că în jur de 8 miliarde de metri cubi rămân în plus. Întrebarea care se pune este ce se va întâmpla cu aceste gaze. Se vor duce spre sud-estul Europei, spre Grecia, spre țări din Balcani sau în care regiune. Acest lucru nu este prea interesant pentru Gazprom, pentru că nu este o nișă de piață prea interesantă. Germania este uh, Uh, o parte importantă a pieței și Italia de asemenea, însă cum se va ajunge până acolo, până în Italia? Se va construi un nou gazoduct înspre Italia, uh, unde e clar că se va partaja capacitatea cu alte uh, piețe terțe și ținând cont de faptul că de atitudinea Gazprom în trecut, se pare că nu vor face asta, ci mai degrabă se vor îndrepta către un interconector între Turcia, Italia, în care să se folosească această capacitate de 8 miliarde de metri cubi uh, și care ar putea fi extinsă pe viitor, astfel încât Gazpromul să aibă o rută înspre Italia, care să fie scutită de uh, cerințele TPA în următorii ani. Deci, Vom vedea ce se va întâmpla cu ruta transadriatică care ajunge până în Azerbaijan și aceasta ar putea ajunge peste timp până la 20 de miliarde de metri cub sau poate și mai mult. Se pare că aici este o adevărată cursă pentru a vedea cine ajunge primul în Italia și care este perspectiva pe termen lung. Poate se va ajunge din Azerbaijan sau poate din altă parte din Iran sau cine știe de unde. Se pare că aceasta este strategia utilizată de Gazprom în estul și sud-estul Europei. În concluzie, aș spune că, din punctul de vedere al Uniunii Energiei, există foarte puține elemente care sunt respectate de acest proiect. Însă, dacă UE susține Nord Stream 2, asta înseamnă că dacă ținem cont de modelul de export al Gazpromului sau poziția dominantă pe care o are pe piața internă și care a crescut în ultimii ani, ținând cont de presiunea făcută de alți producători, cum ar fi Novatec și alții, există o presiune deci pe piața internă pentru Gazprom au existat acorduri pentru investiții foarte mari uh, pentru aceste gazoducte care merg spre Europa pentru că este o piață cheie. Dacă reușește acest lucru, înseamnă că o parte din presiunea care vine din interiorul Rusiei va scădea pentru a renunța la acest monopol pe care îl are Gazpromul. E clar că aceasta va duce la o mai mare concurență și uh, nu cred că ne dorim uh, un astfel de scenariu așa cum se prefigurează el acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat uh, timpul pe care îl aveți la dispoziție și acum trecem la următorul expert, uh, doamna Loscot uh, Stracota. Vă rog. Da, okay. Good morning, ladies and gentlemen. I... Bună ziua tuturor! Încerc să demarez prezentarea PowerPoint. E o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, dar e întotdeauna și o provocare Okay. So, uh, yes, I would also like to talk about... No Firește să vă vorbesc și eu despre Nord Stream 2, dar am să sar peste părțile care au fost deja prezentate chiar uh, acum. Știți că implementarea a început oarecum cu primele conducte livrate și cu uh, împachetările uh, țepilor deja realizate. Cele mai importante aspecte sunt deciderea modului de cooperare între Gazprom și partenerii săi europeni. Trebuie apoi să vedem în ce fel acest lucru impactează finanțarea proiectului. Dar provocarea cea mai importantă este UE și legislația europeană, felul în care se va aplica proiectul Nord Stream 2 și care este poziția de reglementare a UE vis-a-vis de acest proiect și în ce fel va impacta acest lucru proiectul. Nord Stream 2 a apărut în condiții specifice de piață și de reglementare, dar în special într-un po- peisaj politic specific, care contează foarte mult, după părerea mea, și care a apărut imediat după conflictul dintre Rusia și Ucraina. Sigur, contextul și este și acela al relații UE-Rusia tensionate. Colegii mei au vorbit și despre provocările din Marea Baltică. Din punctul meu de vedere, sunt importante și provocările interne ale UE, iar Brexit e doar una dintre acestea. Deci, care ar putea fi impactul asupra proiectului? Ce vedem în cazul lui Nord Stream 2? situația din Europa e deja impactată și una din implicațiile cele mai importante este că sporesc controversele. În termen general, există două curente de opinie. Pe de o parte, vocile pro, ați înțeles deja și din prezentările colegilor mei câte ceva despre acestea. Deci, cum spuneam, în prim uh, grup de uh, opinii susțin acest proiect comercial pentru că invocă durabilitatea pe termen lung a importurilor de gaz. Uh, ar fi esențial să se asigure stabilitatea și securitatea furnizării de gaz, uh, posibil la costurile cele mai scăzute și ar aduce beneficii economice acelor actori care cooperează. Acești actori apoi tind să se concentreze pe normalizarea sau chiar consolidarea relațiilor cu Rusia. Și un alt uh, curent de opinie vede proiectul ca fiind unul mai degrabă politic decât comercial și se gândește la uh, furnizarea mm, și siguranța furnizării de gaz pe termen scurt și mediu, uh, înțelegând o, un real risc de disrupție. Ei își doresc o diversificare deoarece gazul rus e o posibilă sursă de insecuritate. Uh, o astfel de furnizare cu gaz poate fi una foarte scumpă, mai ales uh, dacă Gazprom se menține într-o poziție dominantă este impactată piața de gaz, dar și domenii precum politica uh, externă și de securitate. Acest grup este precaut atunci când vine vorba de normalizarea sau consolidarea uh, relațiilor cu Rusia. Adesea se vorbește de o condiționare uh, de situația politică din Ucraina. Acum, dacă privim această hartă, înțelegem că Europa este divizată în ce privește Nord Stream 2. Culoarea albastră arată țările ă, în care majoritatea actorilor sunt pentru proiect, galben înseamnă împotrivă, dar apoi vedeți și destul de multe țări hașurate. Sunt țări care nu sunt sigure de impactul pe care avea Nord Stream 2. Ele sunt fie ezitante, fie confuze. Bună oară Republica Cehă! anumiți actori văd beneficii economice, dar văd și o amenințare ce privește securitatea. Apoi există și țări în alb, care nu se văd prea bine pe hartă, dar care nu sunt deloc impactate. Sau care au ales să rămână neutre, pentru că tema este una sensibilă. Constatăm că Nord Stream 2 deja divizează prin uh, controverse și nu face decât să aprofundeze diviziunile, făcând astfel ca Uniunea Europeană să fie mai slabă. E un lucru important astăzi, când uh, Uniunea Europeană e deja într-o poziție fragilă atât la nivel intern cât și extern. Dezbaterea pe tema Nord Stream 2 uh, revelează și alte controverse care vizează provocările și obiectivele cheie ale politicii de asigurare a furnizării cu gaz în UE, rolul și forma relațiilor în sectorul gazului cu Rusia, legături între piețele de gaz și evoluțiile politice. Revenind la piața gazului. Am auzit o parte a poveștii și a impactului Nord Stream 2 de la colegi. E adevărat că rolul Germaniei ar crește pe piața UE a gazului. Iar rolul Gazprom va fi consolidat tocmai pe piața germană. Nu știu dacă știți, dar în 2016 furnizarea de gaz de către Rusia către Germania a crescut cu 10% și vorbim de peste 50% din consumul de gaz din Germania. ar spori uh, inclusiv distribuția, stocarea și comercializarea gazului în uh, Germania, ceea ce s-ar traduce printr-o uh, creștere a puterii de piață a Gazprom. Ar crește și proporția gazului rusesc în mixul de gaz prezent în UE. nivelul record a fost atins în 2016. Gazprom și-a sporit prezența pe piața gazului în Europa, potrivit estimărilor preliminare ale Gazprom. Asta înseamnă că ar scădea șansele de diversificare a surselor uh, de gaz, în special în Europa de Est. Și în ce privește fluxurile de gaz, am văzut și din prezentările colegilor, uh, s-ar schimba direcțiile și rutele, uh, în special în Europa Centrală și de Est. Iată, deci, un impact semnificativ asupra acestor piețe. Asta s-ar putea traduce printr-o poziție sporită a Gazprom în Uh, Europa Centrală și de Est. Și ridică întrebarea în ce fel uh, va fi uh, afectat procesul antitrust lansat de Comisia Europeană împotriva Gazprom. Nu știm și nu știm ce va aduce asta în termen de angajamente. Nord Stream 2 va avea un impact și asupra relațiilor externe legate sau nu de gaz ale uh, Uniunii Europene. Gazprom își dorește să scadă la maxim prezența Ucrainei în tranzitul uh, gazului. scăzând, scăzând progresiv uh, rolul Ucrainei pe piața de gaz europeană. Multe depind de stabilitatea Ucrainei pe termen scurt. Ucraina însă e în stare de război cu Rusia, iar asta înseamnă scăderea puterii de negociere a Ucrainei. Nord Stream 2 ar putea scădea și uh, rolul uh, actorilor Uniunii Europene în Ucraina, în cazul în care uh, coridoarele de tranzit din Ucraina sunt efectiv închise. Prin consecință, Nord Stream 2 ar putea submina încrederea în relațiile UE-Ucraina și uh, credibilitatea Ucrainei dar posibil și în alte vecinătăți uh, estice. Din 2014, după părerea mea, rolul comunității energetice a început să devină mai clar. Și atunci, probabil că ar scădea și fezabilitatea anumitor mm, obiective politice ale UE. Deci, încă o dată, ar slăbi Uniunea Europeană. Nord Stream ar impacta și relațiile externe cu Rusia. Cum știm, relațiile cu Rusia sunt oricum tensionate. Am impus un regim de sancțiuni Rusiei, dar în același timp dorim diversificarea surselor de gaz. Însă exporturile de gaz ale Rusiei către Europa au rămas stabile și chiar au crescut atât în volum cât și în proporție, ceea ce arată că gazul practic nu a fost afectat de toate problemele și tensiunile politice și că până la urmă Uniunea Europeană nu a fost afectată în politicile sale de diversificare. În concluzie, Nord Stream 2 ar putea submina fezabilitatea uh, anumitor obiective ale Uniunii Energetice, adică în special diversificarea surselor de energie, un lucru foarte important în Europa de Sud-Est. Bună oară! unde se dorește asigurarea a cel puțin trei surse independente de gaz cum arăta domnul Șefcovici. E o provocare, de asemenea, provocarea sporită, um, coordonarea sporită între statele membre și o politică coerentă față de Rusia. Consolidând parteneriatul cu Ucraina. Pentru mine, Nord Stream 2, în momentul de față, ridică mai ales semne de întrebare în ce privește Europa. Care sunt consecințele politice? Cum trebuie să arate piața gazului și relațiile de politici? Prezumăm că într-o situație ideală piața nu e integrată, în plus, uh, cu Brexitul ea va continua să se dezintegreze. Atunci când uh, actorii reacționează în mod oportunist, ce rol ar putea juca Uniunea Europeană? Nord Stream 2 mai înseamnă și obiective uh, comune în statele membre, în relațiile lor cu Rusia și Ucraina. O dezbatere pre-Nord Stream 2 ar putea duce la o uh, redefinire a acestor obiective. Apoi, e vorba până la urmă de unitatea în Uniunea Europeană și în ce fel poate fi asigurată în cazuri precum Nord Stream 2, care aduce atâtea divergențe. Va utiliza Uniunea Europeană această, acest proiect ca o șansă pentru a înnoi și spori solidaritatea, încrederea și cooperarea. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele experților noștri. Acum deschidem dezbaterea și primii colegi care au cerut cuvântul sunt Tune Kellam și domnul Balcitis. Thank you very much, Chairman, and I would like to thank Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor trei invitați ai noștri pentru interesantele lor prezentări și abordări față de problema Nord Stream 2. Însă, un lucru esențial este contextul în care discutăm. Nu putem să ne prefacem că Nord Stream 2 este o inițiativă separată sau privată. Ascultând prezentarea, am senzația că noi acționăm, noi politicienii, ca orbii care ezită și bâșbuie ca să înțeleagă despre ce este vorba. Dar în calitate de politicieni, nu putem doar să ne concentrăm pe aspectele legale sau economice. Cred că trebuie să vedem imaginea totală și vă mulțumesc foarte mult, doamnă Strahota, pentru că ați lansat acest ultim apel la unitate. Avem nevoie de ea și de o abordare realistă. Acum câțiva ani, când s-a inițiat, îmi amintesc și uh, cancelara germană, care a dat subiectul la o parte ca și cum ar fi ceva neimportant, o inițiativă privată în care statul nu poate să se interfereze. Acum e clar că vorbim despre Gazprom, care a fost văzut deja de mii de ani ca instrument pentru politica rusă în general, internă. Și e vorba de un aspect uh, foarte important aici. Din ce în ce mai mult uh, marina uh, rusă a jucat un rol important și în criza din Ucraina. Controlul asupra Kaliningradului a fost de asemenea un exemplu important. Apoi, când Lituania a încercat să se conecteze cu Suedia, făcând concurență, practic, uh, rețelelor de gaz, am văzut același lucru. Deci e foarte important că această nouă, această nouă gazoduct va um, crește rolul Gazpromului pe piețele europene și pe piețele um, germane. Întrebarea mea este de aceea dacă credeți că ar fi, care ar fi situația, ce se va întâmpla? În cazul unei crize militare se va tăia, se va închide robinetul sau ce se va întâmpla? Și sunt absolut de acord cu mesajul principal trimis că Uniunea Europeană este are nevoie de o abordare mult mai realistă, mai uh, um, pragmatică în abordarea acestei probleme. Mr. Batsicis. Ačiū, Aš esu iš Lietuvos, apie ją šiandieną buvo užsiminta šitame pristatyme. Ir pirmiausia, tikrai noriu padėkoti visiems pranešėjim, kurie... Eu vin din Lituania și țara mea a fost menționată astăzi. Vreau să mulțumesc experților care au prezentat destul de contradictoriu subiectul uh, proiectului de gaz foarte controversat și foarte încărcat polemic. Am discutat foarte mult despre subiect cu colegi și aici în Parlament și întrebarea care se pune este ce am realizat de fapt în toată perioada aceasta. Primul obiectiv a fost de la început, din uh, criza din Ucraina, dependen- uh, reducerea dependenței energetice. Am înțeles cu toții că Independența noastră de Rusia este cel mai important element și diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Astăzi auzim însă că proiectul acesta nu înseamnă nimic rău până la urmă. Aduce concurență, aduce prețuri mai joase, este mai degrabă un proiect economic. Nu sunt absolut deloc cu această viziune pe lucruri. Lituania are o experiență foarte mare în domeniu șase ani de zile am uh, avut prețuri cu 30% mai ridicate uh, pe care le-am plătit către Rusia, pentru că Rusia ne, ne pedepsea politic pentru ce făceam. În anul 2000, de exemplu, am avut un gazoduct, Drujba, care a aprovizionat rafineria noastră de petrol și când am refuzat să vindem rafineria de petrol către Polonia, am fost izolați, am fost uh, decuplați de la aprovizionarea uh, rusă și acum avem un terminal Butinghe pe care l-am construit uh, special pentru ca să avem o independență energetică mai clară. Iar um, acum putem constata și nemulțumiri din partea Rusiei și chiar și uh, anumite măsuri luate. Dar noi avem experiență destul de mare în domeniu și ne este foarte clar că um, Conductele de gaze sunt la fel de importante ca și centralele nucleare din punct de vedere strategic, pentru că uh, acestea garantează um, o siguranță energetică și dacă avem siguranța energetică, putem să dăm căldură toate, tuturor gospodăriilor de la noi din țară și conductele de gaze sunt și ele foarte importante din mai multe puncte de vedere. E foarte dificil. să înlocuiești gazul ca sursă de energie cu altceva. Alt, pentru aceasta e nevoie de obicei de o schimbare a tuturor uh, sistemelor de energie și eu sper că aici, în Parlamentul European, să se considere foarte bine toate avantajele și dezavantajele înainte să se ia o decizie uh, negarea sau refuzul din partea polonezilor a fost foarte clar. Noi trebuie să ne mai uităm încă o dată foarte atent la tratatele pe care le avem cu Rusia și să vedem care sunt perspectivele noastre. Mulțumesc. Doamna Fotiga are cuvântul acum, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, din start cu poziția uh, autorității de reglementare din Polonia, deci nu vreau să vă dau argumentele legate de competiție și de concurență, ci vreau să mă concentrez pe cele de politică și de securitate. Trebuie să ne amintim că și înainte de începutul construirii proiectului Nord Stream 1, conceptul folosirii instrumentelor energetice ca instrumente pentru politică externă au fost uh, scrise în documente și trecute în documente oficiale ale Federației Ruse. Deci mă refer aici la anul 2006. Îmi amintesc și ascultând uh, prima prezentare mi-am amintit și mai bine, mi-amintesc de întâlnirea mea cu domnul Buzek, acum 16 ani, când eu susțineam legătura dintre Riroje și uh, gazul uh, din Norvegia, proiectul despre care se vorbea atunci, și acestea au fost subminate de guvernele ulterioare, iar uh, proiectul uh, nu era destul de bine susținut, iar Polonia nu era încă puternică, statele baltice nu erau uh, încă uh, decât proaspăt membre și deci trebuie să ne, nu uităm că am avut un proiect european care ar fi putut să se nască și a fost, de fapt, uh, dat la o parte din cauza unor uh, priorități date unor uh, obiective ruse în fața celor uh, europene. Era clar că asta vroia Rusia să strivească regiunea mea, mai ales Ucraina în plus, statele baltice și țara mea, pentru ca să fim mai puțin rezistenți față de șantajul posibil și, de fapt, Incidentele de șantaj energetic s-au întâmplat rapid după aceea. Îmi amintesc că din 2009, în timpul vizitei uh, lui Pöttering în, uh, la o o întâlnire importantă în fața liderilor de stat, era și cancelarul Angela Merkel, dar și foarte mulți lideri din Europa de Est și Centrală, era și Putin, deci, care a prezentat Polonia, a prezentat Poloniei posibilitatea de a uh, se apropia de conceptele de politică externă rusă și a fost refuzat, uh, bineînțeles, deschis de președintele de atunci, uh, Lech Kaczynski care a, s-a apărat imediat în fața acestor concepte și Iulia Timoshenko a plecat chiar de la întâlnire. Așadar, încă de la început a fost clar că e vorba de concepte politice, iar Nord Stream 2 a deteriorat și mai mult situația regiunii din care vin eu. Mulțumesc! Domnul Austreviciu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați organizat această audiere și vreau să-mi adresez în primul rând toate felicitările paneliștilor care ne-au vorbit și ne-au explicat lucrurile foarte pendelete. În primul rând, aș vrea să lansez un apel din partea Verhovna Rada din Ucraina, care vine din 15 noiembrie anul trecut și uh, să mă refer la un document politic foarte important. Colegii din Ucraina au spus foarte clar că Ucraina rămâne un partener viabil în transportul gazului către Uniunea Europeană. Nu este nevoie de nicio altă rută alternativă. În al doilea rând, s-a spus că Nord Stream 2 este din perspectiva lor o investiție nejustificată economică care se va face pe spinarea consumatorilor europeni și, în al treilea rând, au subliniat că construirea conductelor de gaze care evită Ucraina și subliniez, evită Ucraina, este motivată politic. Aceasta este viziunea pe care o dorește domnul Putin. Chiar acum 5 ani sau mai mult a spus cu mare mândrie că până în 2019 Ucraina nu va mai fi o țară de tranzit pentru gazul rusesc. Și cel mai rău este ca Europa să devină un partener al lui Putin în acest sens. Pentru că ceea ce Nord Stream 1, 1 nu a reușit, trebuie să reușească acum Nord Stream 2. Acesta este proiectul. Eu chiar îl numesc un proiect criminal, pentru că omoară regulile de concurență europene, cooperarea regională în Europa și subminează foarte multe alte aspecte care țin de Uniunea Energetică și pe baza cărora a fost creată Uniunea Energetică. Și din nou, dacă ne uităm la toate punctele acestea, trebuie să acceptăm că politicienii europeni, uh, în general poporul uh, din statele Uniunii, sunt afectate și trebuie să-i fie rușine lui Schröder, pentru că el a lansat acest concept. În alt politician uh, de marcă în Germania, cancelar fost, plătit de Gazprom, de o companie care lucrează împotriva unității și solidarității europene. O rușine. Eu zic că trebuie să arătăm cu degetul spre politicieni care fac așa ceva, pentru că ei nu lucrează pentru Europa, ei lucrează pentru buzunarele lor și pentru ceea ce dorește Putin. Dacă ne uităm la companiile Gazprom, ne uităm la foștii KGBiști care sunt în bord Așadar, dacă trebuie să ne uităm din partea europeană, ar fi bine să ne uităm la legile concurenței, în primul rând, să vedem cum s-a putut începe un astfel de proiect fără nicio analiză de impact din partea Comisiei Europene, fără niciun studiu de impact. Mulțumesc foarte mult colegilor și noastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste cuvinte foarte clare. Următorul vorbitor, Rebecca Harms. Thanks. Uh, I would like uh, to start with one remark, as uh, Mr. de Jong did. Um, Aș vrea să vă întreb, în primul rând, uh, ceva pe dumneavoastră, domnul de Jong, pentru că ați vorbit despre importanța proiectului și impactul asupra acordului de la Paris sau nu și asupra faptului dacă Uniunea Europeană mai poate respecta acordul sau nu. E foarte important uh, să vedem dacă se poate lua distanță față de el sau nu în această mega structură. Aș vrea, în primul rând, să contribui și eu la discuția cu privire la securitate și uh, la strategia Gazprom. Eu sunt de acord cu opiniile colegilor exprimate până acum Nu avem niciun motiv să considerăm proiectul Gazprom ca un cadou pentru Uniunea Europeană. Am citit acum câtva timp un articol în care domnul Medvedev era citat și spunea că vom primi infrastructură pe gratis și Rusia va ajuta prin Gazprom viitorul energetic al Europei nici cea mai mică undă de îndoială nu am că nu este adevărat și dacă mă uit și la acțiunile externe ale Rusiei de ceva vreme, nu am niciun dubiu despre ce e vorba. Am fost convinsă de fapt că răspunsul adevărat, măcar în parte, față de provocarea pe care ne-a ne-a lansat-o Putin este exact Uniunea Europeană a Energiei. Din ce în ce mai mult, proiectul Nord Stream 2 și alte conducte importante sunt în conflict cu ideile centrale legate de mai multă independență a Europei și de mai multă diversificare și mai multă securitate energetică. pentru că avem o idee foarte importantă care este Uniunea Energetică Europeană și vreau să știu dacă, de exemplu, în situația dată, noi europenii și politicienii în general vom mai fi capabili, nu vorbesc aici numai de Parlamentul European, ci și cu colegii din statele membre, să ne opunem controverselor crescânde în jurul proiectului Nord Stream 2 și să obținem mai multă unitate în acest proiect pentru ener- Uniunea Energetică. Pentru Ucraina nu e deloc neimportant, dar este important și pentru noi toți. Și ca să închei, pentru că nu vreau ca ucrainienii să fie mereu văzuți ca cei care cer ceva de la Europa, reforma naftogaz este una din poveștile de succes cele mai importante în Ucraina acum și faptul că Ucraina a obținut o reducere a consumului de gaz este de asemenea un semnal pozitiv că nu numai cer ceva de la noi, ci tocmai și că participă activ la provocările existente în toate domeniile energetice. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem acum trei vorbitori pe listă încă domnul Galer, domnul Iurec și domnul Corvin Miche. Eu zic să începem cu domnul Corvin Miche. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre impactul Nord Stream, asupra țărilor europene, asupra Uniunii Europene, consecințele politice. Vorbim despre Ucraina și drepturile ei, dar nimeni nu se uită la o țară care este cea mai afectată, și anume Rusia, afectată de Nord Stream 2. Alexandru Lukashenko, excelentul lider, încearcă să-și obțină independența țării, iar Rusia pune presiune asupra lui pentru că sunt supărați cu el, pe el pentru că există un conductă prin Estonia care folosește, pe care Lukashenko folosește ca presiune pe Rusia și Belaru, Belarusii for, fură gazul din conductele care merg din Rusia în alte părți și Rusia ar dori să îl șantajeze pe domnul Lukashenko. Independența Rusiei e foarte importantă. Eu iubesc Rusia, dar uh, Rusia, dar iubirea este direct proporțională cu distanța față de Rusia. Și deci vă rog frumos să țineți cont și de, de situația Belarusiei. Mulțumesc. Michael Galler are cuvântul. Mulțumesc. Aproape toate s-au spus, așa cum a notat toată lumea. Dar uh, problema mea este că sunt de acord cu cele trei concluzii pe care le-ați tras. Mi-ar fi plăcut în acest cadru să avem mai degrabă un partener care să fie oarecum de altă opinie, de exemplu Gazpromul sau alți reprezentanți al lor, poate Wintershall sau BASF, care să vedem ce ne spun, ce argumente aduc și poate că exista experți care văd lucrurile diferit. Suntem cu toți pentru diversificarea alimentării cu gaze. Suntem de acord că prețurile trebuie să scadă pentru consumatori E un lucru bun întotdeauna să ai de ales și oferta este cea care face prețurile să scadă. Întrebarea mea merge însă în două direcții. Una este legătură cu Nord Stream 2. Uh, peste tot pe unde trece acest proiect, prin Rügen sau prin alte regiuni pe unde trece, autoritățile respective au dreptul să facă studii de impact de mediu? Cu compet- sau competentele lor sunt oprite sau ar întârzia proiectul și l-ar face și mai scump dacă ar cere uh, un uh, studiu de impact? Aceasta este întrebarea. Altceva, dacă s-ar concretiza, nu ar fi transpus apoi și către cei care au nevoie de el în spre est, de statele membre ale Europei, odată ce intră pe teritoriul Europei, UE, rușii care deci, au interconectare cu toată rețeaua, unde se duce până la urmă când se vinde a doua, a treia oară mai departe gazul. Poate că ar putea să conturneze ce nu vor să atingă, dar nu neapărat până la destinația finală, pentru că se vinde mai departe. Și asta este o întrebare. Dar trebuie să spun foarte clar, guvernul german a fost menționat de mai multe ori Există o diviziune foarte clară între partide în Germania în ceea ce privește domnul Schröder și aliații dânsului, care sunt pentru, bineînțeles, iar cei de la partidul meu sunt mai degrabă împotrivă și încearcă să nu minimizeze lucrurile ca fiind un proiect privat. Știe toată lumea că Gazpromul nu este o întreprindere privată, ci o companie de stat rusă și uh, că se bazează întotdeauna când face proiecte pe considerații de macroeconomie. Aș vrea să ajungem, deci, la un punct în care proiectul acesta ar fi uh, analizat așa încât să nu poate și să fie oprit pentru ca să nu contribuie la mai multă influență rusă în Europa. Mulțumesc, Michael Galer, și acum, uh, ca și creștin democrat german, nu pot să mă abțin să nu spun că sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus uh, Mare Iurec. Dziękuję bardzo. Nord Stream 2 to jest... Mulțumesc. Nord Stream 2 este o întreprindere cât se poate de paradoxală. Acum, în Europa, auzim din ce în ce mai mult că se combate naționalismul și populismul, dar Nord Stream 2 este un monument de egoism național. Starea noastră, soarta noastră nu interesează pe Rusia, securitatea energetică cu atât mai puțin. Nu e vorba numai de Polonia, ci de statele baltice de asemenea, dar și de independența Ucrainei. Și e vorba aici de fapt doar de interese financiare. Nu e vorba de o perspectivă mai largă. Deci este un exemplu de populism. Problema utilității este văzută foarte îngust. Nord Stream 2 este de asemenea un exemplu de incompetență a instituțiilor europene. Noi avem sancțiuni împotriva Rusiei pe care le aplicăm și sancțiunile acestea pot să devină foarte dureroase pentru elita europeană, dar nu vor uh, putea să ajute împotriva intereselor strategice ale Rusiei. Doamna Fotiga a citat strategia rusă. E vorba acolo mai ales de exportul de energie ca exemplu al influențării politice. Deci sancțiunile noastre nu vor fi dureroase pentru interesele strategice ale Rusiei dacă, de exemplu, continuăm cu acest proiect. Deci dacă nu-l oprim, degeaba dăm sancțiuni. Pentru că el reprezintă acest proiect interesele strategice ale Rusiei. Și vedem de asemenea și incapacitatea politică a Uniunii. Vedem că se confirmă ceea ce a spus domnul Galer. CDU-ul este de ani de zile împotriva Nord Stream-ului, dar Nord Stream-ul deja se pune în aplicare și se lucrează la el, se construiește. E vorba de solidaritatea europeană. Unde a rămas solidaritatea europeană? Ori oprim proiectul în cadrul sancțiunilor pe care le impunem, ori să nu mai vorbim despre solidaritate, pentru că nu o să ne mai creadă nimeni. Mulțumesc! Thank you, Mr. Jurek. Mulțumesc foarte mult, domnule Iurec. Toți colegii care doreau să intervină au avut posibilitatea să o facă. Așa că v-aș sugera acum ca cei trei invitați de astăzi să răspundă la aceste întrebări, să facă comentarii. Putem începe în ordine inversă, ladies first, așa că dau cuvântul întâi uh, invitatei noastre și uh, sperăm să încheiem această uh, intervenție până pe la 12 și un sfert, așa că aveți 5 minute la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Um, vreau să răspund la două întrebări directe din partea domnului Galer. Una referitoare la opțiunile autorităților uh, locale de a uh, pune capăt sau de a întârzia Nord Stream 2. Din câte am înțeles eu, uh, din ce am citit în mass media, există posibilități legale ca, uh, de exemplu, uh, autoritățile daneze să fie de acord sau nu să treacă prin apele sale teritoriale acest proiect, însă, din câte am înțeles eu, atât danezii cât și alte țări scandinave nu doresc să utilizeze aceste competențe legale. Pentru că uh, nu doresc uh, să uh, influențeze la nivel politic aceste relații cu Rusia și, din câte am înțeles eu, e vorba aici de un interes comun pe care l-au cu Rusia în zona arctică. Deci nu doresc să submineze aceste interese comune. Întrebarea s-a pus uh, în cazul în care se construiește Nord Stream 2, uh, dacă el poate fi transferat spre piața europeană, astfel încât să aducă beneficii pentru Europa Centrală și de Est. E o întrebare cu capcana, pentru că nu putem nu ne putem pronunța. Experiența cu Nord Stream 1 este destul de scurtă. S-a întâmplat exact atunci când prețul petrolului a început să scadă, uh, și aceasta a afectat prețul la gaze naturale pe termen lung și a existat cerere foarte mare către uh, Ucraina și a afectat fluxurile spre est, deci e greu de diferențiat care este impactul pe care l-a avut Nord Stream 1 și care a fost impactul celorlalte elemente sau factori în contextul mai larg. Există însă și îngrijorări din partea țărilor centrale și din estul Europei, uh, în legătură cu interconectorii care permit uh, sau nu diversificare. Și aici mă refer nu doar la concurența prezentată de companiile rusești, ci și de alte companii sau dacă contractele pe termen lung ar putea fi afectate și în ce măsură. problema unei infrastructuri noi care nu ar uh, fi construită și care ar putea afecta concurența pe termen lung. Și cred că avem nevoie de un studiu de impact uh, foarte detaliat asupra Nord Stream 2 pentru a vedea care este uh, posibilă sa influență asupra diversificării surselor de energie în centrul și estul Europei. Uh, și pentru a vedea care ar fi impactul unui acces crescut al producătorilor direcți uh, care au legătură cu piețele finale de gaze sau străine. Ar fi nevoie și de o altă analiză, așa cum spunea domnul deputat din Lituania, să vedem care sunt experiențele anterioare uh, și felul în care intervenția rusă a avut interferențe asupra altor factori, de exemplu uh, perturbări care nu aveau de-a face neapărat cu transferul prin Ucraina. Cred că este absolut necesar pentru că dezbaterea progresează pe tema Nord Stream 2 și aceasta ar putea duce la o îmbunătățire a relațiilor între UE și Rusia în urma acestui proiect uh, s-au făcut mai multe întâlniri la nivel bilaterale, de asemenea în mediul de afaceri, între diverse companii și așa mai departe. Deci, într-adevăr, este o chestiune controversată. Cam atât mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult uh, și acum trecem la domnul Seibrân de Jung. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund uh, uh, întrebării adresate de domnul Kelam și de către domnul Balcitis, pentru că se suprapun oarecum. S-a pus întrebarea ce fel de presiune ar putea exercita Gazpromul sau Rusia asupra Germaniei și n-ar trebui să ne îndepărtăm prea mult în timp pentru a înțelege despre ce fel de presiuni e vorba. Dacă vedem ce s-a întâmplat uh, uh, cu țările care au uh, instigat aceste fluxuri inverse din Ucraina, Polonia și celelalte. Presiunea politică a fost pusă asupra acestor țări și Ungaria, de fapt, a pus capăt fluxului uh, Uh, către Ucraina. Deci, iată un exemplu al presiunilor care pot apărea. Bineînțeles că aceste elemente pot uh, apărea în cadrul uh, întâlnirilor importante, unde se dezbat sancțiuni și așa mai departe. Și de altfel nu e întâmplător că s-a întâmplat așa în trecut. Domnul Balcitis întreba ce s-a făcut din punct de vedere al eficienței. Am făcut foarte mult pentru finalizarea interconectărilor, a pieții interne, asigurarea uh, fluxurilor de energie și până la urmă interoperabilitatea pieții interne a gazelor este mult mai mare decât în 2009, uh, deci uh, și rezistența este crescută acum. Obiectivul a fost acela de a reduce dependența noastră. Dacă vedem ce s-a acordat la Uniunea Energiei în acest context, înțelegem foarte bine. Pe marginea acestor acorduri putem merge mai departe, putem construi mult mai multă infrastructură și alte gazoducte, așa cum uh, se întâmplă cu uh, Nord Stream 2 și aceasta cu acordul la nivel politic. Domnul Austrevicius Da, trebuie să încerc să mi descifrez uh, notițele. Ce se poate face pentru a evalua uh, respectarea sau nu a legii concurenței? Nord Stream 2 trece prin apele teritoriale ale mai multor state membre și Uh, ultima oară când am verificat eu, uh, e destul de clar că legislația europeană se aplică în aceste ape teritoriale. Deci n-ar trebui să fie atât de dificil. Dacă vedem care este legislația în domeniul concurenței, cine uh, conduce aceste operațiuni și cine deține această companie, regulile sunt foarte clare și trebuie respectate. Deci n-ar trebui să fie o dificultate aici. Însă, dacă uh, s-ar utiliza uh, această procedură sau certificatele de mediu, n-aș merge uh, până acolo. Scandinavii au spus deja că se poate aplica legislația internațională și înțeleg foarte bine că nu doresc să intervină prea mult la nivel politic, deci nu știu dacă ar fi o soluție fezabilă. De ce nu s-a făcut un studiu de impact din partea Comisiei Europene? Pur și simplu nu înțeleg. Uh, pentru un proiect uh, cu astfel de consecințe uh, atât de important din punct de vedere al securității, al mediului, al aprovizionării cu energie, e clar că e nevoie de un studiu de impact. Și asta nu doar pentru că mai multe țări au cerut-o, ci e clar că ar trebui să fie o cerință din partea tuturor. Doamna Harms, pentru a vă răspunde dumneavoastră. Reforma naftagaz cred că este un lucru pozitiv, în principiu, și ucrainienii până la urmă dețin uh, cheia soluționării acestei probleme. Deci uh, dezbaterile s-au uh, încheiat oarecum dacă Nord Stream 2 are sau nu sens din, sau logică din punct de vedere comercial. Acum se pune problema dacă putem fi de acord uh, cu Uniunea Energiei în contextul european uh, și unii vorbesc de includerea administrațiilor naționale. Cred că ar fi foarte util dacă am avea un studiu de impact, pentru că atunci am ști foarte bine care sunt consecințele acestui gazoduct. Și am uh, depășit dezbaterea destul de limitată pe care am avut-o, de exemplu, astăzi. Un astfel de studiu ne-ar ajuta să luăm o decizie potrivită în ceea ce privește implementarea Uniunii Energiei. Și din motive de timp am să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Goldau. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați pus. Cred că e clar că politica și strategia externă a Rusiei include și energia. Uh, eu uh, sunt absolut de acord cu această idee, însă principala problemă care se pune și s-a pus aici în dezbatere este ce putem face. Răspunsul meu ar fi unul simplu și anume să nu joci un joc la care nu te descurci bine, și anume jocul geopolitic. Pentru că Uniunea Europeană se descurcă foarte bine la multe lucruri, dar nu la acest joc, pentru că nu e foarte bună la utilizarea tancurilor, a forței militare și așa mai departe. Noi suntem buni la jocul de pe piață, jocul comercial, uh, politizat, un joc în care forțăm mâna Gazpromului, pentru că Gazpromul are nevoie de piața noastră mai mult decât uh, orice altceva. Gazprom uh, exportă 178 de miliarde de metri cub, asta în 2016, prin Turcia către Europa. China se află foarte departe de astfel de cifre. Deocamdată nu reușește nimic. Gazpromul are nevoie de această pie- piață, este esențială pentru pentru el și tocmai asta trebuie să utilizăm noi. Acesta este atul nostru și e un lucru pe care l-am făcut deja de mult timp și îl putem face pe viitor. Putem construi infrastructură, crea piețe individuale, putem face ca această infrastructură să fie viabilă, să avem mai multe puncte de input, mai multă energie, mai multe gazoducte. Avem uh, peste 200 de miliarde de metri cubi capacitate de lichefiere a gazelor naturale, o capacitate care nu este utilizată pe deplin. Și asta pentru că prețurile de pe piață uh, nu ne arată că acest gaz lichefiat ar fi foarte competitiv la ora actuală, însă avem nevoie de această infrastructură și asta ne va asigura uh, surse noi care să funcționeze mai bine și avem nevoie și de un software, așa cum ar spune domnul comisar Sefcovici. Avem nevoie de o autoritate de reglementare care să poată da peste mâini tuturor celor care nu respectă regulile, indiferent că e vorba de NG, de Gazprom sau cine este operațional pe piață. Și pentru asta toată lumea trebuie să implementeze acest software, să respecte regulile și de altfel, acest lucru nu prea se întâmplă în estul Europei, pentru că acolo sunt multe țări care pur și simplu închid ochii sau întorc privirea atunci când vine vorba de cadrul de reglementare, de deschiderea piețelor, de asigurarea unei concurențe loiale, astfel încât uh, piața să uh, joace jocul. Deci avem nevoie de o piață uh, eficientă, de software-ul necesar și în felul acesta putem avea o influență asupra acestor factori externi, precum Gazpromul. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, domnilor. Am ajuns uh, la sfârșitul acestei uh, audieri publice. A fost, uh, într-adevăr, o idee foarte bună. Am avut o dezbatere legată de Nord Stream 2 și implicațiile sale geopolitice și înainte de a încheia această ședință, ne reîntâlnim la orele 15 pentru punctul 13 de pe ordinea de zi. Ne întâlnim în sala 4Q2 pentru că avem un vot alături de Comisia ENVI politica UE pentru zona arctică. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc și invitațiilor pentru că au venit la Strasburg, la Bruxelles, în această dimineață.